Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bun venit la ședința comisiei noastre. Let us take a seat. Haideți să luăm loc și să începem. V-aș ruga să inserați cartelele de vot în, uh, pentru a putea face un, uh, un test, pentru a testa instalația. Votul s-a deschis. Vă rugăm să apăsați pe buton, un buton. Funcționează totul perfect. Pilar, funcționează totul? Pa, minunat! Vom vota împreună cu Pilar și cu cine altcineva. Colegul Cai nu e... Colega Cai nu este... Nu este pregătită. Așteptăm, dar nu mai mult de 3 minute. Da? Acum totul merge. Mulțumim mult. Haideți să, să începem. Mulțumesc, funcționează totul. Votăm mai întâi de toate educația în era digitală. Dificultăți, șanse și învățăminte pentru Uniunea Europeană. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. And I close the vote. Votul s-a închis. Is... Se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm din nou. Votul s-a închis. De data aceasta Respins. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm din nou. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 4. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri respins. 58 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 58. Votul s-a închis. Se adoptă de data aceasta. 60 pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 60. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul final asupra setului de amendamente adoptate. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Un rezultat minunat. 48 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Îl felicităm pe domnul raportor, domnul Deutsch. Trecem acum la uh, avizul privind raportul interimar privind uh, CFM-ul 2021-2027, poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord. Eu am fost raportor. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 3 pentru, împotriva, abțineri respins 4 pentru, împotriva, haideți să verificăm. Nu mi-am dat seama care e rezultatul. Amendamentul 4. Votul s-a închis. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm din nou. Amendamentul 5. Votul s-a închis. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 8 și 9 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, îmi cer scuze, într-adevăr, 58 de la 18 ar fi trebuit să trecem la 58. Deci 58 pentru, împotriva. Haideți să verificăm votul la 58. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. Adăugiri la compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Deci o completare la comple uh, compromisul 2. Votul s-a închis. Se adoptă. O altă comple uh, completare la com compromisul 2 uh, solicitată uh, de data aceasta de către verzi. Pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Verificăm uh, o adăugire adusă compromisului 2 la solicitarea verzilor. Votul s-a închis, se adoptă. Trecem acum la 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Votul la amendamentul 17. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. O completare adusă compromisului 3 la solicitarea verzilor pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Deci, o completare la compromisul 3. Votul s-a închis. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votul la amendamentul 24. 24. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Completare la compromisul 4, la solicitarea versiilor, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Uh, completare la compromisul 6 la solicitarea uh, socialiștilor și verzilor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abținerii se adoptă. Completare la compromisul 8 la solicitarea verzilor pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Deci o completare la compromisul 8. Completare solicitată de către verzi. Votul s-a închis se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, nu, haideți să verificăm. 39. Verificăm amendamentul 39. Votul s-a închis. Respins. 35 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm din nou. 35. Amendamentul 35. Votul s-a închis. Se adoptă. Tragem la 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60 pentru împotriva abținerii respins, 61 pentru, împotriva abținerii respins, 63 pentru, împotriva. Verificăm. Amendamentul 63. Votul s-a închis. Respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, din nou verificăm, 65 Votul s-a închis. Respins. 67 pentru, împotriva abțineri. Respins. 66 pentru, împotriva abțineri. Respins. 68 pentru, împotriva abțineri, Respins. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final asupra amendamentelor adoptate, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. And I close it. Votul s-a închis. Un rezultat uh, foarte <laughs> bun, îl felicităm pe raportor și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc! Dragi prieteni, nu i neapărat nevoie să părăsiți sala, pentru că mai avem o ședință de două ore și jumătate. E o informație pe care vreau să vă transmit, pentru că probabil că nu cunoașteți această, această informație. Bine. Let us go to the next topic in our... Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 10, instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive. Domnul Peter Porumbașev este raportorul nostru. Propunerea aceasta este menită a asista statele membre în uh, cursul uh, procesului de dezafectare a instalațiilor uh, nucleare. Acest ajutor se bazează pe articolul 203 din uh, tratatul Euratom. Asta înseamnă că Consiliul va adopta această decizie după consultarea Parlamentului, însă poziția Parlamentului nu trebuie să fie respectată de către Consiliu. Îi dăm cuvântul raportorului nostru. Peter, poți să începi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știți prea bine că cele două Uh, cele două programe privind centralele de la Kozlodui și Bohunice au fost uh, demarate odată cu uh, negocierile de preaderare. Vorbim despre dezafectarea reactoarelor 1-4 de la Kozlodui și a reactorului 6 de la Bohunice. De asemenea, programul vizează și o componentă de gestionare, de gestionarea a, a deșeurilor radioactive. Obiectivul acestei propuneri, pe care o laud de altfel, este acela de a elimina provocările, de a face față provocărilor procedurilor de dezafectare. Se dorește de asemenea crearea de sinergii și partajarea cunoștințelor. Dați-mi voie să subliniez faptul că pe viitor, probabil în cadrul uh, GRC, ar trebui să fie creat un institut de cercetare sau măcar un grup de cercetare care să se ocupe de colectarea informațiilor și a cunoștințelor cu privire la maniera în care dezafectarea a a fost efectuată la diversele reactoare în diversele state membre. Cunoștințele astfel uh, acumulate ar putea fi folosite pe viitor atât la nivel de Uniune Europeană, cât și în afara Uniunii Europene, în diferitele uh, procese de dezafectare. Pentru a avea dispoziții corecte. și consecvente, consider că temeiul juridic folosit pentru programul de la Ignalina ar trebui să fie folosit și pentru aceste două programe. Astfel am avea o abordare mult mai consistentă și mult mai unitară la nivel european. O, adoptare, o abordare unitară și în ceea ce privește Um, resursele și alocarea resurselor. Vorbim despre 466 de milioane, 53 pentru Bulgaria, 5, 30 pentru Slovacia, 300, peste 350 de milioane ar ajunge la acest Joint Research Center, JRC. Am discutat cu reprezentanții uh, Slovaciei, cu reprezentanții Bulgariei, cu reprezentanții ai uh, nivelului uh, european. Să știți că doar bulgarii nu-și doresc mai mult mai mulți bani dar uh, ne-am dat uh, seama din dezbaterile de ieri privind Ignalina că întotdeauna e nevoie de fonduri suplimentare pentru genul acesta de programe. Eu cred că articolul 7 nu este corect, uh, cel cu privire la uh, implicare într-o mai mică măsură de 50%. Pf, nu știu ce înseamnă lucrul acesta. În, în Bulgaria participarea este de 50%, în Slovacia de 63%, e vorba despre ratele de cofinanțare, deci ă, iată, nu, nu știu în ce măsură ă, aceste dispoziții sunt logice. În acest context nu putem decât ă, lăuda Slovacia și Bulgaria pentru uh, eforturile depuse până în momentul de față. 2025 sau 2030 sunt uh, termenele limită pentru uh, încheierea acestor proceduri, ce puțin în Slovacia. Eu nu cred că ar trebui să existe un prag ma- maxim pentru implicarea Uniunii Europene, ci mai degrabă un prag, uh, un prag minim. Cred că Uh, în același timp, uh, cred că închiderea celor patru uh, reactoare de la, de la Coslodui este o decizie pripită. Au existat o serie de lucrări de modernizare, au fost efectuate o serie de, de lucrări de modernizare la Coslodui și opinia publică, să știți că nu înțelege poziția Uniunii Europene care uh, la aderarea Bulgariei a cerut uh, ca și precondiție închiderea acestei centrale. Bineînțeles că uh, poziția populației uh, bulgare nu este neapărat favorabilă. Vorbim despre închiderea unui, unei surse de energie ieftină, o sursă care, în plus, datorită lucrărilor de modernizare, era și sigură. Dezafectarea înseamnă și o adaptare a infrastructurii, pentru că infrastructura este creată pentru uh, anumite tipuri de uh, reactoare și, uh, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de mm, schimbările necesare, modificările care trebuie să fie aplicate la nivelul legislației naționale pentru demararea tuturor acestor pro- proiecte de dezafectare. Încă o dată, salut propunerea Comisiei Europene, dar vin cu o serie de propuneri de modificare în ceea ce privește, spre exemplu, finanțarea, articolul 7, și în ceea ce privește Bulgaria și uh, Slovacia, uh, statele acestea au făcut o treabă minunată în ceea ce privește dezafectarea acestor centrale. Aș mai spune uh, și că pe viitor poate că ar trebui să colaborăm strâns cu Agenția Internațională de la Viena, ar trebui să creăm un grup uh, sau un institut uh, la nivel mondial pentru dezafectarea reactoarelor, reactoare de diferite tipuri din diferite state. Nu este vorba aici despre cunoștințe care pot fi păstrate în camera. Dacă deții astfel de informații, trebuie să le diseminezi uh, pentru ca toată lumea să, să le poată folosi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Corumbacev, pentru intervenția dumneavoastră introductivă și acum dăm cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Lange, Langen din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am discutat uh, Ignalina, despre Ignalina. Ignalina e în cu tot o altă situație decât celelalte reactoare din Bulgaria și Slovacia. În acordul de aderare cu Lituania s-a decis uh, închiderea forțată a centralei de la Ignalina. Vorbim despre reactoare de tip uh, Cernobâl care au fost închise. În cazul uh, reactoarelor pe care le discutăm astăzi, cele din Slovacia și Bulgaria, însă problemele sunt mult mai puține. În primul și în primul rând, programele de dezafectare au fost mai eficiente, mai rapide, mai încununate de succes. Din perspectiva dimensiunii au fost și mai mici, e drept. Și în al doilea rând, în aceste cazuri, Curtea de Conturi, în raportul său de pe 20 septembrie 2017, a decis o rată de cofinanțare națională mai ridicată în perioada 2014-2020 și o sistare a programelor de finanțare după 2020. Și în același timp, recunoașterea rolului statelor membre în respectarea principiului poluatorul Uh, plătește în cursul actualului uh, CFM. Uh, de asemenea, Curtea de Conturi cerea ca după 2020 statele membre să plătească întru totul aceste proiecte de dezafectare. Vorbim astăzi despre reactoare din Bulgaria și din Slovacia. Colegul nostru raporter s-a ocupat de această temă. Pe ansamblu, sunt de acord cu domnia sa, putem sprijini propunerile comisiei, dar îmi dau <laughs> seama în același timp că Comisia Europeană vine cu niște propuneri care merg exact uh, în uh, cealaltă direcție decât recomandările Curții de Conturi. Uh, Comisia Europeană cere până la urmă o creștere a finanțării europene de la 50 la 60%. Același lucru se întâmplă și la Ignalina. La Ignalina raportoarea cerea o scădere a aportului național de la 20 la 14%. Ei bine, la prima vedere pare să fie simplă chestiunea, <laughs> dar uh, din experiența mea îndelungată, programele de genul acesta sunt cu atât mai eficiente cu cât aportul statelor vizate este mai mare. În cazul în care uh, Uh, investițiile uh, vin doar din uh, exterior, doar investitorii sunt interesați de finalizarea lucrărilor, nu beneficiarii. Și tocmai de aceea am anumite temeri. Am de asemenea temeri legate de uh, deciziile sau propunerile făcute în ceea ce privește acest Joint Research uh, Center, uh, acele patru uh, Sedii uh, ar trebui să fie interconectate, da, e drept. Uh, cunoștințele stocate ar trebui să poată circula între aceste sedii, dar în același timp îmi dau seama că dacă e să ne gândim la câmpul de centrale uh, Uh, atomice din uh, Uniunea Europeană, ei bine, există o serie de centrale noi în unele state membre, în același timp uh, în uh, Germania mm, se vor închide o serie de centrale nucleare, dar fără niciun fel de aport din partea uh, Uniunii Europene. În uh, landul pe care îl reprezint eu sau din care provin eu, tocmai se dezafectează o centrală care a fost construită nu cu mult timp în urmă, cu toate acestea s-a decis închiderea centralei și asta pe spezele cetățenilor europeni. Dar, mă rog, uh, unii sunt favorizați, alții mai puțin, dar totuși consider că împreună vom putea găsi o soluție comună. Mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg, în numele FDD. Nu, domnul Balcitis. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru analizarea detaliată a problemelor și pentru prezentarea acestor informații. Mă refer la problemele cu care se confruntă centralele nucleare. Uneori, uh, centralele nucleare au făcut uh, obiectul unor decizii politice foarte ciudate. Uh, Centrala din uh, Lituania ar fi putut fu- uh, funcționa fără nicio problemă până în 2017. Cred că și, cele, uh, și centralele din Slovacia și Bulgaria ar mai fi putut funcționa. Astăzi încercăm să îi convingem pe toți că, până la urmă, am decis închiderea nu a unei fabrici oarecare, ci a unei centrale nucleare. Și dacă e să închidem genul acesta de entitate, e clar că trebuie să luăm măsuri speciale. Deci sunt de acord cu raportorul care spunea că trebuie să se stabilească un prag minim de finanțare europeană pentru genul acesta de proceduri. Uh, și, de asemenea, sumele alocate acestor proceduri trebuie să fie uh, să fie acumulate într-un fel de fond special. De asemenea, e nevoie de coagularea și cumularea competențelor și cunoștințelor uh, uh, obținute pe parcursul uh, procedurilor de a, dezafectare. Genul acesta de cunoștință ar trebui să fie diseminate și vă mulțumesc mult. Mulțumim, stimate coleg. Și acum, în numele Comisiei Europene, Massimo Gariba. Uh, DG Energy. Yeah. Am I right? You're right. De la DG Energie, da? Așa este? Da, așa este. Bună dimineața, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mai întâi doresc să mulțumesc domnului raportor Corumbacev pentru excelentul uh, raport uh, care se referă la propunerea discutată ieri. Ieri am discutat aici uh, despre cazul centralei de la Ignalina. Nu voi vorbi acum despre aceasta, ci voi vorbi despre conținutul acestei propuneri, acestui proiect de raport. Doresc să amintesc două elemente cheie mai întâi. Mai întâi, siguranța nucleară este o prioritate majoră a Uniunii și de aceea Comisia a făcut această propunere să se finalizeze dezafectarea centralelor de la Coslodui și de la Vohunițe. Apoi, al doilea element strategic esențial legat de această propunere este faptul că pentru prima dată ă, dezafectarea centralelor de la Coslodui, de la Bohunițe și uh, Um, a facilității Comisiei de la Centrul Comun de Cercetare au fost prezentate împreună. Pentru că s-a considerat că este că, că punerea în comun a informațiilor uh, va fi foarte utilă în această fază avansată a dezafectării. Deci suntem de acord cu uh, aceste puncte din raport. Apoi, doresc să spun că sumele din propunerile comisiei sunt cele care se regăsesc în planificarea de dezafectare din cele două state membre, Slovacia și Bulgaria, și sunt considerate suficiente pentru finalizarea operațiunilor de dezafectare în 2025 și 2030, respectiv. Apoi, ultimul punct pe care doresc să-l menționez este faptul că practicile de co se referă la practicile de cofinanțare. Cofinanțarea în aceste țări sunt, este de 30, între 30 și 40%. Și așa cum a spus un deputat, în raportul Curții de Conturi din 2016 s-a spus că participarea sporită de către beneficiari permite um, beneficiarilor să-și asume responsabilitatea asupra procesului. De aceea am considerat că e bine să crească procentul finanțării propuse de statele membre um, până la maxim 50%. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă transmit uh, scuzele domnului Cohriceps și Doamnă Chevalier, nu ne-ați spus că doriți să luați cuvântul. Dar, Ieromir, nu ești pe listă. Benito Ziluaga are cuvântul numele grupului GUE, dar îți dau totuși cuvântul din partea grupului GUE. Mulțumesc! Din păcate, eu sunt doar inginer nu sunt specialist, de aceea nu sunt raportor din umbră um, la acest subiect. Știu despre ce vorbesc, spre deosebire de anumiți colegi. Primul coleg care a luat cuvântul, domnul Langen, a spus că trebuie să se dezafecteze conform deciziei propriului lor guvern să dezafecteze toate blocurile, toate corpurile. Deci decizia lor, datoria lor și trebuie să o financeze, e logic. Dar, din potrivă, în acordul de aderare a trei state, în acordul de aderare cu Lituania, Bulgaria și Slovacia, s-a inclus dezafectarea centralelor nucleare deci această dezafectare a fost impusă de comisie și de aceea trebuie să contribuim la această dezafectare. Și sunt extrem de mirat că cineva de la comisie care habar n-are despre ce vorbește hotărăște că participarea statelor membre trebuie să crească. Aș dori să invit acești experți de la comisie la o discuție tehnică dacă știu care e volumul uh, de um, de beton care trebuie îndepărtat, uh, uh, cantitatea de oțel, de materiale compozite și dacă știu că mai ales în Lituania există un stoc intermediar la 10 km de centrală și dacă cineva de la comisie a dezafectat vreodată uh, un sit atât de mare. Eu știu anumite lucruri despre asta. Deci, acestea sunt întrebările la care trebuie să găsim răspuns. Și ieri am discutat în general despre programe pentru viitor, despre programe de cercetare. Cercetarea, când vine vorba de gestionarea materialelor radioactive cu grad scăzut sau ridicat de radioactivitate și folosirea acestor materiale trebuie incluse în programele noastre de cercetare, pentru că acum e vorba de uh, zeci de reactoare în Germania. Aceste reactoare din raport, dar mai sunt și alte reactoare mici, de exemplu, în centrul Vienei la universitate. Într-o bună zi și acestea trebuie dezafectat. Și sunt sigur că la multe universități există reactoare de dimensiuni mici și mai devreme sau mai târziu ne vom confrunta cu problema ce facem cu materialul radioactiv folosit în această reactoare ce vom face cu aceste materiale cu nivel scăzut sau ridicat de reactivitate și sunt informații, cunoștințe foarte utile care trebuie să poată fi folosite în Germania, în Franța, în Italia și așa mai departe. Deci trebuie să avem astfel de programe de cercetare pentru a rezolva această problemă cu care ne vom confrunta în viitor. Cred că domnul Langen va fi de acord cu mine. Mulțumesc, doamna Le Chevalier. În numele grupului ENL, dacă bine am înțeles. Mulțumesc, domnule președinte. E nevoie de finanțări pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive. Până acum 90 de reactoare nucleare au fost oprite în Europa și doar 3 au fost dezafectate. 126 de reactoare sunt în activitate, dintre care 58 în Franța și împreună cu alte reactoare potențiale reprezintă o provocare mare. Dezafectarea din Slovacia și Bulgaria și finanțarea acestora sunt legate de promisiuni făcute în momentul aderării lor, de aceea promisiunile trebuie ținute. Problema este că nu există locuri de stocare pentru aceste deșeuri cele 14 țări uh, europene care au centrale nucleare trebuie să pună în comun cunoștințele lor tehnice când vine vorba de dezafectare și gestionarea deșeurilor radioactive. Experiența obținută la nivel european trebuie să uh, poată să fie folosită de toate statele membre, inclusiv pentru mai bună concepere de noi centrale în țările care doresc să facă acest lucru. Cercetarea trebuie să aducă cunoștințele necesare pentru a sprijini orientările politice alese de Uniune și alegerile legate de mixul energetic nu trebuie să fie ideologice, ci trebuie să se lase statele membre libere să facă aceste alegeri. Bulgaria și Slovacia au pierdut zeci de miliarde în urma închiderii, închiderii premature a acestor reactoare și trebuie să le sprijinim astăzi într-o dezafectare uh, cu care sunt de acord în mod sigur. Cu toții avem nevoie să câștigăm în experiență în urma acestei dezafectări, dar ea nu, trebuie, ea nu trebuie să permită Comisiei uh, să uh, nu permită statelor membre să-și facă propriile alegeri uh, strategice. Trebuie să existe un buget comun pentru a pune resursele împreună și pentru a facilita transferurile între proiecte. Spre deosebire de raportor, mi se pare necesar să se fixeze un nivel maxim de cofinanțare pentru a nu deresponsabiliza țările și uh, rata de 50% de finanțare maximă din partea UE mi se pare potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. domnul Langen, ați, uh, numele dumneavoastră a fost menționat de două ori de domnul Kohlicek, așa că vă dau cuvântul pentru a-ți răspunde. Dacă e să fie o dezbatere vie, atunci uh, trebuie să-mi dați dreptul la replică. Stimate domn inginer, domnule vicepreședinte, ați spus că vă pricepeți uh, la inginerie, dar nu la politică. Haideți să clarificăm lucrurile. Nimeni nu vrea să pună pețe în roată uh, părții tehnice. Pentru Lituania, costurile complete sunt uh, evaluate la 1,5 miliarde de euro, 731 pentru uh, Bulgaria, 671 pentru Slovacia, 890 de milioane pentru cercetarea efectelor, deci ajungem la o sumă mai mult decât prezentabilă. Și trebuie să facem o distinție aici. Este vorba despre 8 reactoare de primă generație sovietică în, în 3 uh, centrale nucleare din 3 state membre uh, Subiectul a fost tratat în tratatele de preaderare a acestor state. Da, într-adevăr, există niște angajamente asumate de partea europeană. În ceea ce privește Ignalina, îmi amintesc că în 2008, cu 10 ani în urmă, inginerul șef uh, rus a spus că în cele două reactoare au fost investite 300 de milioane de euro pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate. Înainte, uh, existau 30-40 uh, de accidente uh, anual. Astăzi nu mai există astfel de accidente și cu toate acestea uh, centrala trebuie să fie închisă. Deci, Uh, situația este cu totul alta în, uh, în cele trei uh, centrale, deci sunt de acord cu 80% pentru Ignalina. Cota europeană de finanțare însă ar trebui să fie mai scăzută pentru celelalte centrale, cele din Slovacia și respectiv Bulgaria. Mulțumim, stimate coleg. Comisia Europeană, dacă dorește să reintervină după cele auzite. Comisia Europeană. Domnul Do- Massimo Gariba. President, I think I uh, would not... Nu, domnule președinte, nu voi mai comenta. Mulțumesc. Atunci are cuvântul din nou domnul raportor Peter Columbașe. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș distanța puțin de rolul meu de raportor și de autor al acestui raport și voi vorbi în calitate de deputat bulgar. Cred că este cinic să se ceară acestor țări să-și închide reactoarele, să accepte aceste condiții sau chiar acest ultimatum, aș spune, și apoi Comisia să spună ar trebui să vă asumați mai mult responsabilitatea propriilor reactoare aceasta nu a fost o decizie suverană a celor de trei țări pe atunci candidate la aderarea la Uniunea Europeană. A fost o condiție a Uniunii Europene, formate atunci din 15 state membre. Ni s-a spus, sau intrați în UE și închideți aceste reactoare sau nu intrați. Bulgaria și Lituania uh, au fost de acord și, așa cum a spus colegul, reactorul uh, din Lituania ar fi putut să continue să funcționeze și dacă ar fi continuat să funcționeze, am, uh, am fi evitat această cheltuială enormă și vă spun acest lucru că, ca un om care a discutat cu toate cele trei guverne. Eu nu cred că e idee bună ca Comisia să vină acum și să încerce să se spele pe mâini de acest angajament care a făcut obiectul unui ultimatum. Dat atunci acestor state. Vorbiți despre decizia suverană a unor state suverane ei bine, dacă fac o, de- o decizie, dacă au o decizie suverană, atunci într-adevăr își asumă responsabilitatea. Dar având în vedere că a fost o condiție ca să intre în UE, nu e normal să abordați și să justificați să abordați lucrurile astfel și uh, să hotărâți că comisia să contribuie mai puțin și gata. Sunt sigur că vom găsi o soluție pentru că sumele pentru Bulgaria și Slovacia sunt destul de mici și procesele de dezafectare avansează bine, deci sper că programele pentru ambele țări vor putea să continue în condiții bune. Sper că se va găsi, se vor găsi mai mulți bani pentru Centrul Comun de Cercetare și sper că se, va putea pune, se vor putea pune în comun experiențele statelor, diferitelor state membre de la diferitele reactoare, astfel aceste informații vor fi utile nu doar Uniunii Europene, ci și uh, în restul lumii în general. Amendamentele pot fi depuse până pe 18 octombrie, ele vor fi dezbătute pe 5 noiembrie în ITRE și votul la ITRE vor avea, va avea loc pe 3 decembrie. Trecem la punctul 11 de pe ordine de zi. Îndeprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune în Uniunea Europeană și nu doar în Uniunea Europeană, de altfel, pentru că proiectul este unul internațional. Deci discutăm astăzi proiectul de raport. Raportor este Marian Jean Marinescu. Doresc să amintesc colegilor că în acest caz, Consiliul nu este obligat să consulte Parlamentul European, dar Parlamentul a hotărât să uh, își exprime poziția prin intermediul acestui raport de inițiativă. Subiectul este unul foarte important, foarte interesant. L-am discutat deja de mai multe ori și acest raport este reacția noastră la propunerea Comisiei pentru o decizie a Consiliului care modifică decizia din 2007 pentru stabilirea întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru a oferi avantaje uh, comparative. Este un subiect foarte important pentru că am investit foarte mulți bani și ne-am pus foarte multe speranțe în acest proiect. Raportor este colegul Marinescu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că ITER este un proiect extrem de uh, important și că trebuie să-l susținem în continuare. În ultima perioadă, uh, proiectul uh, se implementează într-un ritm destul de, de bun, fără problemele care au fost poate în anii trecuți. Mai ales acum există și un audit extern care spune că proiectul poate ajunge la rezultate uh, foarte bune. În raportul meu am avut doar câteva comentarii referitoare la uh, chestiuni administrative. Sunt niște comisii acolo care nu au uh, determinarea, nu au, nu au decizia câți membri să, uh, să conțină, să, uh, să uh, aibă și nici Uh, când uh, trebuie uh, organizată această, organizate acele întâlniri. În rest, sprijin propunerea Comisiei. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc. Intervenția dumneavoastră a fost foarte scurtă, dar foarte clară și hotărâtă. Domnul Zanonato, din partea grupului SCD. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi domnului Marinescu pentru proiectul său de raport pe care îl putem sprijini în mare parte. Sunt de acord mai ales cu nevoia de a garanta o finanțare adecvată a cercetării în domeniul fuziunii nucleare um, prin intermediul ITER care sperăm că va putea demonstra în viitor că fuziunea va putea fi folosită ca sursă de energie durabilă. Sper că acest raport poate să demonstreze că fuziunea poate fi controlată pe o perioadă semnificativă de aproximativ o oră. Deci sprijin uh, ca ideea ca Uniunea Europeană să continue să financeze proiectul și sunt de acord cu raportorul că trebuie să existe buget pentru ca și următorul cadru financiar multianual Comisia să-și asume responsabilitățile um, față de ceilalți parteneri internaționali implicați. Mi se pare foarte oportun aliniatul în care Consiliul este invitat să prevadă măsuri pentru a stimula sinergii și cooperare între ITER și programul Euratom de cercetare și formare. Sunt de acord cu raportorul și în legătură cu nevoia de a stabili norme și proceduri pentru evaluarea contribuțiilor în natură și cu invitații adresată Consiliului să includă prevederi clare în legătură cu aceste comisii care sprijină Consiliul în această întreprindere comună în ceea ce privește compunerea lor, statutul lor, numărul lor de reuniuni și metoda de retribuire a membrilor. Profit de ocazie prin ace- pentru a cere raportorului o precizare ce vrea să spună când invită Consiliul să introducă dispoziții în legătură cu contribuțiile statului în care se află uh, întreprinderea comună pentru ITER. Și aș dori să se clarifice intențiile acestui text uh, punând această întrebare. Voi depune o serie de amendamente care au obiectivul să integreze propunerile, uh, să se integreze în propunerea raportorului și mă voi referi la comunicarea Comisiei din 2017 care prevede o rezervă de timp rezonabilă pentru lucruri neprevăzute care permite astfel să se respecte mai bine calendarul. În al doilea rând, consider că Parlamentul trebuie să primească favorabil noua abordare privind gestionarea riscurilor adoptată la ITER și să încurajeze în același timp uh, examinarea posibilităților de simplificare a procesului de guvernanță mi se pare potrivit ca raportul de inițiativă să includă o referire la neconsultarea Parlamentului European de către Consiliu. Deci uh, voi propune un amendament care va face referire la intenția Comisiei de a propune o reformă a tratatului Euratom o astfel de reformă va fi ocazia potrivită pentru a oferi în sfârșit prerogative de colegiuitor Parlamentului în acest domeniu. Închei spunând că ITER este un experiment extrem de important la nivel științific și simbolic, la cadarea șapte țări, care reprezintă mai mult de jumătatea populației mondiale, cooperează la un proiect important din punct de vedere experimental cu un conținut uh, tehnologic foarte ridicat. Trebuie să continue perfecționarea proiectului și raționalizarea gestionării sale, evitând, dacă se poate, să nu se respecte calendarul și să se evit, evitându-se întârzierile uh, sau creșterea cheltuielilor prea mult. Mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Riva Ziacom. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect ITER, când văd amendamentul colegului când văd ce, că colegul raportor spune că ITER va rezolva problema legată de încălzirea climatică. Am, aș dori să-i spun dacă în 2050 încălzirea climatică va fi de 3 grade, va fi prea târziu. Dacă în 2100 încălzirea climatică va fi de 4 sau 5 grade, va fi prea târziu. Atunci când colegul spune că fuziunea trebuie să joace un rol important în viitorul peisaj energetic european și mondial ca sursă de energie care respectă clima și mediul și competitivă din punct de vedere uh, economic, mi se pare că exagerează. Pentru că dacă spunem uh, că trebuie să fie competitiv. Hai să vedem. La început doream să investim 5,9 miliarde. Am investit până acum 19 miliarde. Și ceea ce e interesant este faptul că Departamentul American pentru Energie a spus că ITER va costa 65 de miliarde de dolari. Așa că noi, deputații, vor trebui să continuăm să plusăm la bugetul ITER. Este un sac fără fund. Ni se tot spune că trebuie să limităm costurile, dar pur și simplu construcția ITER e complicată. Participă Uniunea Europeană, dar și statele membre care contribuie cu echipamente, natură, deci, și apar derapaje clare. Apoi, există o problemă tehnică, dorim să punem soarele într-o cutie și nu știm să fabricăm cutia, pentru că trebuie să conțină acolo milioane de grade. Nu avem oțelul, nu avem uh, mijloacele tehnice pentru a rezolva această problemă și mai avem o problemă de timp. Eu am o întrebare pe care doresc să o pun comisiei. Când credeți că ITER va fi în sfârșit legat la rețeaua electrică? Pentru că ITER, în ITER în ITER e vorba de fabricarea de plasmă. Apoi urmează un al doilea reactor și un al treilea care va fi un reactor de producție. ITER nu va injecta direct energie în rețea. Ni s-a spus că în 2050 o să fie gata, dar avem deja 10 ani întârziere. Deci când va fi operațional și va, va produce. Apoi vă aș să vorbesc despre costul dezafectării ITER. Am inclus acest cost în buget. În 20 a fost evaluat. Acum, la ce sumă e evaluat? Apoi, nu trebuie... Să nu credeți că fuziunea este o energie ecologică. Eu cunosc uh, radioactivitatea pentru că am creat un laborator independent. Ei bine, nu știm uh, ce să facem cu hidrogenul radioactiv? Vom avea cantități foarte mari de hidrogen radioactiv. Dacă are loc un accident, vom avea o grămadă și există produse de activare neutronii care bombardează metalele de, sunt elemente, devin elemente radioactive. Deci nu, să nu credeți că din fuziune nu apar deșeuri radioactive. Am impresia că ITER este um, cel mai este pur și simplu un proiect prin care se risipesc bani europeni. Toată lumea vorbește de urgența climatică, dar nu ITER va rezolva această problemă. Deci, stimat coleg, apoi sunt de acord cu ceea ce a spus colegul socialist și anume că trebuie să revizuim tratatul Euratom, pentru că noi avem doar un, azil, un aviz consultativ, nu prea contează avizul Parlamentului, deci ar fi bine să revizuim tratatul Euratom. Vă mulțumesc. Următorul pe lista mea este domnul vicepreședinte Kohlicek, inginerul. No, já se omlouvám, ale já s paní kolegyní nebudu souhlasit. Mulțumesc. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu colega mea. Am dezbătut pe lung ieri pe această temă legată de viitorul program pentru cercetare și dezvoltare. Și spuneam atunci că programele care vor fi menținute vor fi cele de vârf. Iar programul fuziunii nucleare este într-adevăr un program de vârf. Așa cum spuneați, e vorba de materiale care să reziste la temperaturi foarte ridicate, uh, cu un context complet necunoscut. În ziua de astăzi uh, producem plasma la nivelul uh, reactorului de la ITER și încercăm să condensăm această plasmă. Iată care este primul nostru obiectiv. Toate acestea nu au nimic de a face cu mediul sau cu încălzirea globală. Într-o a doua etapă, așa cum ați spus foarte bine, vom avea o instalație pentru testare și într-o a treia etapă, deci uh, pentru copiii noștri, uh, vom fi, să sperăm, în stare să obținem și energie. Deci e vorba aici de un proiect de cercetare, cercetare de vârf și la un astfel de nivel nu putem prezice dinainte dacă direcția în care ne îndreptăm este bună sau nu. Dar măcar este vorba de o tehnologie de vârf, este vorba de un proiect pur și simplu unic și, bineînțeles, trebuie să ne punem întrebările pe care le-ați uh, prezentat. Ce vom face, de exemplu, cu aceste materiale atunci când va veni momentul dezafectării unei astfel de instalații? dar e vorba, așa cum am spus, de un proiect de cercetare de vârf, deci trebuie să o susținem din punctul meu de vedere. Uniunea Europeană nu este doar uh, o asociație de comerț, nu e vorba aici doar de libera circulație a persoanelor, e vorba și de libera circulație a ideilor. Și astfel de programe de vârf sunt cele care ne vor permite să uh, rămânem lideri la nivel mondial și ITER este un astfel de proiect, iată de ce are nevoie de ajutorul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tamburano, următorul vorbitor. Ringrazio relatore. Mulțumesc raportorului pentru prezentarea raportului său și pentru indicațiile sale. Cu toată bunăvoința din lume, încearcă să îmbunătățească funcționarea întreprinderii comune. Dacă am, sprijin, dacă am sprijini uh, ITER și obiectivele sale, uh, putem uh, sprijini și raportul colegului. Sunt de acord cu colegul Zanonato în legătură cu importanța rolului Parlamentului, în legătură cu faptul că Parlamentul trebuie să se exprimă prin codecizie în legătură cu această întreprindere comună. În ceea ce privește proiectul ITER, din păcate, suntem, nu, avem mari dubii în legătură cu proiectul ITER, nu pentru că nu credem că cercetarea și experimentarea în domeniul energiei nu este importantă, ci pentru că acest uh, proiect uh, a um, acaparat foarte multe resurse și potențialul său până acum nu s-a concretizat fuziunea ar trebui să aibă un rol important în viitorul, viitorul peisaj european și mondial de energie, spune raportul, ca sursă inepuizabilă, sigură, care respectă clima și uh, mediul și competitivă. După noi, acesta este păcatul original despre care trebuie să discutăm. Fuziunea nu a adus și nu va aduce rezultate înainte de 2050 rezultate concrete pentru producția de energie pe scară comercială și um, acaparează fonduri enorme ale Uniunii și ale statelor membre. Până acum nu vedem luminița de la capătul tunelului. Dacă trebuie să așteptăm energia fuziunii pentru a avea energie ecologică, probabil planeta s-ar fi, s-ar fi fript deja și umanitatea ar avea de suferit. Chiar în această săptămână IPCC-ul a publicat raportul său și reduce la 2030 orizontul pentru a limita o catastrofă economică, ecologică și mai ales umană. Astăzi, resursele trebuie folosite acolo unde pot să facă diferența azi. Energii regenerabile, eficiență energetică, stocare, interconectarea rețelelor de capacitate și Uh, stocarea virtuală, economia circulară prin, și lupta împotriva um, expirării programate, netransportarea de mărfuri inutile prin lume. Ne-am uh, săturat să aruncăm banii pe fereastră, nu avem timp de pierdut. Și închei cu întrebarea aproape filozofică. Poate avem nevoie și un raționament care să depășească elementele strict tehnice. O întrebare pe care deseori mi-o pun umanitatea este suficient de înțeleaptă pentru a gestiona o energie uh, care nu se epuizează? Eu am dubii. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna la Chevalier, ar fi trebuit să ia cuvântul, dar vă că a plecat. Doamna Grostet, atunci. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să felicit raportorul, uh, pe colegul nostru, domnul Marinescu. Raportul său este cu adevărat excelent. Știm că ITER-ul nu este doar un proiect european, este un proiect la nivel internațional și e vorba aici de un adevărat angajament al UE față de anumite state la nivel global Avantajul fiind acela că Uniunea Europeană este uh, cea care ține sub aripă, să spun așa, ITER-ul. Suntem uh, un contribuabil important în proporție de 87%. Uh, este vorba de un proiect foarte inovator, important și, bineînțeles, nu putem culege imediat roadele investițiilor noastre, dar este un proiect pe termen lung, un proiect uh, care va afecta și generațiile viitoare și noi, oameni politici, trebuie să ne gândim în primul rând la viitorul acestor generații. Deci, într-adevăr, este un proiect foarte complex, ambițios în același timp, de altfel ținând cont și de dimensiunea sa internațională și este un proiect cu foarte multe efecte la nivel extern pozitive, dincolo de energia fuziunii despre care a vorbit toată lumea și care este esențială ca proiect științific, dar dincolo de acestea ne va permite să ajungem la cunoștințe științifice și tehnologice de care nu dispunem astăzi. Pe de altă parte, este important să facem investiții în acest domeniu, tocmai pentru a avea o inovare de vârf și aceasta cu atât mai mult cu cât astfel de inovări vor avea consecințe în numeroase sectoare de activitate industrială. Deci nu e vorba doar de fuziune, chiar dacă aceasta este o temă principală, dar sunt multe alte aspecte, cunoștințe pe care le putem căpăta de pe urma acestui proiect inovator. Și mi se pare că dacă îl comparăm cu energiile regenerabile, nu are sens pentru că până la urmă e vorba de teme care nu sunt comparabile, de proiecte care nu pot fi comparate între ele. În cazul ITER-ului este vorba de un proiect de viitor și din punctul meu de vedere merită toată susținerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Moody este următorul vorbitor. Mulțumesc! Mulțumesc și eu raportorului și raportorilor din umbră pentru munca la acest dosar. În urma comentariilor făcute de ceilalți colegi, pot să spun că este vorba de un proiect de-a dreptul impresionant și extrem de important, un lucru pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l aprecieze uh, dacă ținem cont și de efectul uh, schimbării climatice, dar nu numai pentru a rezolva această problemă, pentru că este absolut esențial ca acest proiect atât de curajos să fie o parte importantă a răspunsului pe care îl oferim în fața schimbării climatice și în fața altor provocări de natură tehnologică. Pe de altă parte, uh, trebuie să ne dăm seama că ITER-ul a adus deja rezultate pentru societatea europeană, a adus locuri de muncă, a adus tehnologie de vârf și uh, analizează posibilitatea de a utiliza noi materiale. Toate acestea sunt consecințe ale proiectului ITER. Și așa cum s-a mai spus aici, este vorba de un proiect internațional unic în felul său, în care noi suntem lideri. Așa cum spunea doamna Grostet, pe teren european avem acest uh, proiect atât de impresionant. Și tocmai asupra acestui aspect internațional voi reveni acum la final, pentru că o parte importantă a proiectului ITER este întreprinderea comună europeană. Cred că ar trebui ar trebui să considerăm această întreprindere comună ca o parte importantă care nu trebuie să se oprească în 2025. Este un element important care ar trebui să fie subliniat și inclus în dosarul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să rog pe doamna Le Chevalier dacă doriți să luați cuvântul la acest punct, se pare că nu. Și acum din partea Comisiei Europene de la DG Energy, domnul Massimo Gariba. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt eu din nou. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca foarte bună făcută la acest uh, dosar, pentru comentariile făcute pe marginea propunerii comisiei. Așa cum ați menționat, o bună parte din comentarii se refereau la partea administrativă, însă ele sunt extrem de importante tocmai pentru a putea susține și clarifica propunerea. De aceea, Comisia va acorda o atenție deosebită acestor aspecte. Analizând și comentariile făcute cu ocazia acestei dezbateri din partea dumneavoastră, aș vrea să subliniez aici că ITER-ul este un proiect mare, internațional și pe termen lung cu tehnologii de vârf la nivelul cercetării și este o adevărată sursă de locuri de muncă, fiind în același timp și o sursă de lucru pentru industria europeană, în sensul larg. Acest lucru se întâmplă deja astăzi, nu trebuie să așteptăm până în 2020 sau 2025. Și pe de altă parte, este și un răspuns față de schimbarea climatică, dar, bineînțeles, nu ne putem uh, limita munca noastră doar la aspectele ce țin de prezentul cotidian. Comisia a clarificat destul de bine tematica ITER anul trecut, cu ocazia publicării comunicării la care s-a referit și domnul Zanonato în intervenția sa. În acea comunicare arătam foarte clar și făceam o analiză a poziției noastre și a nevoilor noastre din punct de vedere al resurselor financiare pentru viitorul CFM și dincolo de acesta. până când ITER-ul va ajunge la performanțele maxime. Și, de altfel, propunerea Comisiei este de 6,07 miliarde de euro pentru actualul CFM. S-au pus două întrebări din partea verzilor de către doamna Rivasi. În primul rând, când vom face conectarea ITER-ului cu rețeaua. Dar ITER-ul nu a fost conceput pentru așa ceva, ci pentru a, a demonstra uh, fezabilitatea științifică și tehnologică a fuziunii. Deci asta înseamnă că va produce mai multă energie decât cea care îi se introduce pentru o perioadă suficient de lungă de timp și asta va și face ITER-ul. Deci uh, vom avea nevoie de o etapă ulterioară care să țină cont de experiența de la ITER. Cred că avem deja destule probleme de rezolvat cu construirea acestei mașinării uh, decât uh, să ne gândim la alte posibilități, cum ar fi conectarea la rețea. În ceea ce privește a doua întrebare, în uh, tratatul ITER există o prevedere foarte clară pentru înființarea unui fond care să fie utilizat de către Comisie pentru această aparatură. Este adevărat că acest echipament uh, generează elemente și materiale active, însă ele sunt diferite de cele generate de un reactor uh, de fisiune nucleară uh, obișnuit. În această privință, ciclul de viață al acestuia este diferit. Și mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru comentarii și aș vrea să-l rog pe domnul Marinescu, raportorul nostru, să încheie această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la întrebare, nu există o problemă cu țara gazdă, pentru că avem o cooperare foarte bună între țara gazdă și ITER și chiar și uh, uh, fuziune pentru energie, țara gazdă fiind Franța, însă tot acestea se bazează pe un acord informal, deci ar fi bine să avem un acord formal la bază. Iată ce cer în raportul meu. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much, colleague. Mm, let me add that um, each colleague uh, wants to visit this, this place and this project, which is extremely interesting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 Mulțumim, mulțumim pentru uh, toate informațiile primite din partea dumneavoastră. Într-adevăr, amendamentele uh, depuse de Comisia ITRE sunt absolut esențiale. Și acum dau cuvântul în numele grupului PP, domnului Denis Radche. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc. Uh, Domnul Ferreira nu este prezent, dar cu toate acestea permiteți-mi să-i mulțumesc în primul și în primul rând pentru uh, propunerile făcute prin intermediul colegului uh, care a luat cuvântul înaintea mea. Aștept o colaborare strânsă atât cu raportorul cât și cu raportorii din umbră în următoarele luni. Bineînțeles, ne dorim cu toții să venim cu un aport central, uh, esențial la această politică esențială a Uniunii Europene. Uh, dați-mi voie să vă explic de ce tema aceasta este atât de importantă pentru mine. Eu vin din zona Rur, din Germania, o zonă uh, cunoscută pentru mine, pentru exploatările miniere. Uh, anul acesta vom închide ultima mină de cărbune din această zonă. Mai există, într-adevăr, um, industria metalurgică în zona aceasta, dar uh, dimensiunile ei scade. Deci, iată, regiunea mea, la fel ca și alte regiuni din Europa, se confruntă cu o perioadă de tranziție și perioada aceasta de tranziție nu va putea fi depășită doar prin intermediul eforturilor regionale sau naționale, ci uh, necesită și de efort și coordonare la nivel european. Există o serie de exemple pozitive. Uh, procesele acestea de tranziție au mers în direcția cea bună, dar mai există și ex, uh, exemple în care, care nu sunt neapărat pozitive și în orașul pe care îl res, uh, reprezint eu, uh, industria producătoare a fost înlocuită de uh, industria serviciilor sau sectorul serviciilor, sectorul digital. Din păcate, locurile de muncă furnizate de aceste sectoare nu sunt uh, dintre cele mai bine remunerate, deci iată, bazele noastre sociale încep să se erodeze. Tocmai de aceea, politica de coeziune a Uniunii Europene este esențială pe viitor. Pe ansamblu, consider că propunerea Comisiei Europene merge în direcția cea bună. E important ca și uh, regiunile uh, dezvoltate, dar și cele mai puțin dezvoltate să fie în continuare uh, susținute, ajutate. Consider că propunerea Comisiei reprezintă o bază solidă pentru implicarea autorităților locale în crearea de politici. Consider că prin implicarea actorilor locali și naționali putem uh, a aplica principiile acestei uh, guvernanțe pe mai multe niveluri. În ceea ce privește obiectivele ancorate în uh, regulamentul cadru, dați-mi voie să vă spun că aceste obiective nu sunt doar teme de mare actualitate. Eu cred că ar trebui, și iată, <laughs> vorbesc în numele PPE, dar cu toate acestea consider că e important să ținem cont în, printre aceste obiective și de pilonul social. Uh, președintele Juncker spunea că pilonul social este absolut esențial și tocmai de aceea consider că acest subiect trebuie să fie inclus și aici. Și încă ceva, integrarea migranților este o temă care a divizat până în momentul de față Europa. Mi se pare foarte important ca uh, cei care ajută în uh, contextul crizei migranților să beneficieze de un ajutor din partea Uniunii Europene. Mi se pare că acest ajutor este absolut necesar. Mulțumesc, stimate coleg. Mulțumim pentru remarcele dumneavoastră. Urmează acum domnul Rupert Matthews, numele CR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe raportor pentru acest proiect de aviz. Sperăm că se va ajunge rapid la un compromis care să, trans- să stabilească clar prioritățile noastre, în, uh, asta pentru Comisia Regii. Politica de coeziune este absolut esențială pentru prosperitatea și creșterea economică a regiunilor europene și în acest sens salutăm propunerea Comisiei. Aceasta se concentrează pe energia curată, ICT, conectivitate, inovare, elemente esențiale și, uh, de asemenea, propunerea Comisiei nu este prescriptivă. Comisia dorește o armonizare a regulilor de finanțare, reducerea uh, poverii administrative și dorește o complementaritate între această propunere și guvernanța economică. Cu toate acestea, uh, noi considerăm că statele membre trebuie să fie libere a stabili propriile uh, priorități. Simplificarea este necesară, da, asta, uh, dar pașii între, uh, propuși nu sunt suficienți. Raportorul merge mai departe, permite statelor membre să cheltuiască mai mulți bani pentru prioritățile lor. De asemenea, considerăm că aceste uh, ajutoare trebuie să țină cont și de obiectivele în ceea ce privește reducerea dioxidului de carbon emis în atmosferă. De asemenea, renunțarea la uh, legătura între aceste uh, reg reglementări și dispoziții și dispozițiile cu privire la ajutorul, ajutoarele de stat ar fi un pas în direcția greșită. Genul acesta de flexibilitate ar fi uh, în detrimentul, detrimentul nostru al tuturor. Uh, Uh, cu toate acestea, subiectul uh, este unul foarte important. Considerăm că putem ajunge la un uh, compromis cu raportorul și raportorii din umbră și sper din tot sufletul că a noastră comisie va pune accentele potrivite pentru domeniul nostru de, de competențe. Mulțumesc. Am înțeles că doamna Viring îl poate înlocui pe domnul Riche, așa că îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Riche regretă faptul că nu se poate afla alături de noi astăzi. Este raportor la o serie de avize în Comisia Tran și aceste avize sunt discutate chiar astăzi. În, domnul Riche vrea să mulțumesc în primul rând domnului raportor pentru acest aviz. Domnul Riche este de acord cu raportorul uh, care pune accent pe uh, des, eliminarea uh, discrepanțelor de dezvoltare în Uniunea Europeană. Acesta este obiectivul acestei, uh, um, acestui fond de coeziune și a Fondului European de Dezvoltare Regională. Domnul Riche este de acord cu domnul raportor, cum și anume că diversele proiecte sau procente alocate diferitelor obiective ar trebui să fie scăzute. Domnul Riche consideră că unele dintre amendamentele aduse anexei merg prea departe. În plus, domnul Riche uh, se teme că multe dintre aceste teme nu țin de uh, competența ITRE, chiar dacă amendamentele sunt uh, uneori interesante. Domnul Riche va veni cu o propunere de transfer a 20 de miliarde de euro din cele 200 de miliarde de la Fondul de Dezvoltare uh, Regională la fondul la, uh, la CEF. Uh, în cadrul CEF, uh, fondurile acestea ar putea fi foarte bine foarte bine gestionate. În actualul cadru financiar uh, multianual, 10 miliarde sunt deja uh, transferate de la Fondul European de Dezvoltare Regională la uh, CEF, dintr-o, uh, deci 10 miliarde din 41 de miliarde. Domnul Riche este la dispoziția noastră pentru colaborarea uh, viitoare. Mulțumim, doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost uh, în anii 90 uh, uh, într-un uh, într-o într-un bord de evaluare a acțiunilor europene într-o anumită regiune din țara mea. Eram consilier local și încercam să evaluăm maniera în care fondurile europene pot ajuta diferitele diferitele uh, segmente ale societății. Și să știți că încă din anii 90 mi-am dat seama că fondurile europene sunt absolut esențiale. Am văzut uh, efectul pe care aceste fonduri europene l-au avut asupra regiunii uh, Liverpool. Uh, Liverpool. Dar mi-am dat seama că important este ca deciziile să fie luate la nivel local. Regiunile sunt diferite, uh, uh, au specificități diferite și tocmai de aceea expertiza locală la care contribuie toți actorii, actorii trebuie să fie implicați în uh, luarea de decizii, în crearea de proiecte. Deci genul acesta de Uh, coagulare a deciziilor la nivel local este absolut esențială. Deciziile nu pot fi luate undeva în afară, departe de specificitățile locale. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim pentru acest comentariu. Înțeleg că dumneavoastră ați prefera mai multă flexibilitate Uh, la nivelul deciziilor noastre. Asta pentru a clarifica poate intervenția noastră. Domnul Kohlicek vroia și el să intervină. Vă mulțumesc. Permiteți-mi și mie să fac câteva comentarii pe marginea acestui subiect. Mulțumită dimensiunilor uh, statului în Republica Cehă sau datorită dimensiunilor statului în Republica Cehă avem mai multe regiuni transfrontaliere, avem 300 de comune exclu, uh, excluse, care se confruntă cu excluziune socială și mai există și o serie de uh, centre miniere care își uh, închid porțile. Deci problema șomajului este o, o problemă stringentă, cel puțin în aceste regiuni. Ne dorim ca clivajele acestea între regiuni să dispară și pentru ca acest deziderat să se, transform, uh, să se transforme în realitate, avem nevoie de fondurile europene. Eu îmi dau seama în, în același timp că există acest Connecting Europe Facility care poate fi folosit, dar importantă este sporirea flexibilității uh, în utilizarea acestor fonduri și, în plus, Procedurile administrative trebuie să fie simplificate cât se poate de mult. În Republica Cehă, majoritatea regiunilor rămase în urmă din punct de vedere economic sunt regiuni izolate, regiuni uh, rurale care cuprind comune de mici dimensiuni uh, și care cu greu pot uh, să se achite de responsabilitățile administrative. Mulțumim în numele Comisiei Europene directorul general, uh, general pentru politică regională și urbană, domnul uh, Gile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să intervin în cursul dimineții. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru efortul depus pe marginea acestui proiect de aviz. Abordarea Comisiei pentru politica de coeziune post-2020 se bazează pe crearea unei politici uh, sprijinită de dispoziții care să fie mai uh, simplu de pus în aplicare decât uh, până în momentul de față. Asta ne-am dorit noi în momentul în care am lucrat la acest regulament. Tocmai de aceea detaliile pe care încercăm să le includem în norme. Pentru Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune am încercat să rămânem uh, la un anume grad de flexibilitate, 20 de uh, obiective specifice incluse în 5 obiective uh, Uh, tematice. În momentul de față avem 8 obiective tematice și 40 de obiective specifice. Deci, iată, avem o prezentare mai compactă care oferă mai multă flexibilitate regiunilor și statelor membre. Dar trebuie să atingem un echilibru și echilibrul acesta vizează concentrarea tematică uh, considerăm că reducerea uh, concentrării tematice ar duce, ne-ar duce în direcția greșită ne axăm pe această concentrare tematică tocmai pentru a încerca să garantăm legătura între politicile uh, europene, prioritățile europene și utilizarea fondurilor europene. Și tocmai de aceea ne concentrăm pe această concentrare tematică și punem accent în special pe inovare și uh, uh, investițiile verzi. Acestea ar trebui să fie până la urmă obiectivele vizate de fondurile europene. Bineînțeles, există flexibilitate, oferim regiunilor posibilitatea de a se adapta, dar nu dorim să oferim posibilitatea cheltuierii de bani în prea multe direcții, uh, pentru prea multe priorități, pentru că genul acesta de risipire în mai multe direcții a fondurilor ar submina eficiența utilizării lor. În plus, vreau să subliniez faptul că articolul 6 cu privire la Um, excluziunile de la finanțare, uh, interdicțiile de finanțare, a fost cu mare atenție uh, pregătit, ne-am uh, inspirat din cele, și din celelalte acte legislative europene. Ar fi păcat să nu existe o coerență între act, actele legislative uh, promulgate la nivel european și tocmai această coerență vreau să o garantăm prin intermediul articolului 6. De asemenea, regiunile ultraperiferice sunt absolut esențiale pentru Comisia Europeană. Avem fonduri specifice pentru aceste regiuni. Uh, Uh, fonduri care depășesc uh, nivelul obținut de alte regiuni și de asemenea există flexibilitatea necesară care permite uh, ne permite să luăm în considerare specificitățile acestor regiuni. Mulțumesc! Acum, în final, îi dăm cuvântul domnului Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Vreau doar să mulțumesc pentru toate comentariile, pentru toate sugestiile. Deci suntem foarte recunoscători și să știți că uh, comentariile făcute astăzi uh, mă conving uh, de faptul că am putea ajunge la un consens între noi. Uh, sunt absolut convins că la următoarele ședințe ale uh, raportorilor din umbră vor fi eliminate toate temerile rămase în picioare. Deci, pe baza celor auzite, sunt absolut uh, optimist că vom ajunge la un rezultat pozitiv, la un raport de calitate. Mulțumesc! Mulțumim! 10 octombrie termenul de depunere a amendamentelor, 21 noiembrie votul la ITRE și votul la Comisia Regii, cea competentă pe fond este programat pentru data de 3 decembrie. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, instituirea programului pentru cercetare și formare al comunității europene a energiei atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa Ra- raportoarea noastră este doamna Mia Petra Cumpulanatri. Vă spuneam că este partea pachetului legislativ pentru programul cadru Orizont Europa. Vorbim despre anii 2021-2025. Ajustăm uh, uh, cadrul și programul curent prin intermediul acestei uh, acestui raport. Parlamentul European a fost uh, uh, sau Parlamentului European i s-a cerut părerea pentru această, cu privire la această decizie a Consiliului în, con, în conformitate cu articolul 7 din tratatul Euratom. Și acum dau raportoarei cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să vă amintesc că Ehm, acest raport este o parte eh, din pachetul privind programul de cercetare Horizon Europe, despre care am avut deja o dezbatere ieri. Astăzi am discutat eh, deja multe chestiuni legate de energia nucleară și acum eh, discutăm despre programul de cercetare și formare Euratom care face parte din uh, eforturile UE în domeniul cercetării științifice. Se bazează pe succesul uh, uh programului Orizont 2020. Sunt de părere că a venit momentul să începem să discutăm despre separarea artificială dintre Euratom și Horizon Europe și um, ar trebui să se modifice și uh, uh, textele la nivel juridic pentru ca și programul Euratom să facă obiectul codeciziei. Trebuie să măcar ca Parlamentul să fie consultat. Chiar dacă ideal ar fi uh, ca Euratom să fie integrat în Orizont Europa și să nu fie separat și, să, și, și împărțirea în 5 ani plus 2 este puțin artificială dacă restul programelor sunt pur și simplu pe 7 ani. În general, abordarea Comisiei pentru Euratom este binevenită pentru că reflectă și observațiile din trecut ale Parlamentului în legătură cu modul în care trebuie să evolueze programul. Sunt de acord cu posibilitatea cercetătorilor în domeniul energiei nucleare să uh, poate să obțină finanțări uh, uh, din, uh, din proiectul Maria Slodovska-Curie și o mai bună aliniere cu programele de cercetare din Orizont Europa în general. Apoi, în legătură cu siguranța um, siguranței fiziunei nucleare, fuziunea nucleară și noile acțiuni ale comunității pentru energia atomică. Într-adevăr, siguranța este un element cheie pentru a profita de avantajele energiei atomice, minimizând riscurile. Avem nevoie uh, de echipamente mai sigure um, și pentru a respecta obiectivele acordului de la Paris, Uniunea Europeană are nevoie de tehnologii sigure și durabile. Energia nucleară este o modalitate de a genera energia cu emisii scăzute și face parte din mixul unor state membre și va continua să facă parte încă în uh, următorii ani, contribuie la decarbonizarea sistemului Uniunii Europene de energie în general, dar funcționarea sigură a acestor reactoare este esențială pentru a menține și a dezvolta experiența Uniunii în domeniul nuclear. De aceea, în raportul meu, spun Consiliului că o mică realocare de fonduri ar trebui făcută spre uh, cercetarea în domeniul fiziunii nucleare. Comisia a schimbat deja un pic lucrurile față de uh, mandatul trecut. Eu am propus uh, o schimbare cu încă câteva procente în plus. Comunitatea pentru energia atomică este excelentă pentru cercetare și întrebarea este dacă trebuie uh, dacă e nevoie de mai multă finanțare pentru fisiune pentru a crea o masă critică și a menține capacități sigure în Europa. În legătură cu continuarea finanțării uh, cercetării în domeniul fuziunii, nu voi mai adăuga nimic pentru că a fost deja abordată și finanțarea a fost de alt nivel în trecut, da, am fi putut să um, investim mai mult în fuziune mai devreme uh, și mai mult, dar deja am discutat despre acest lucru nu voi face schimbări în legătură cu această parte. E nevoie de investiții în dezvoltarea tehnologiilor de fuziune și trebuie să se finalizeze foaia de drum privind fuziunea și de altfel plenara Parlamentului a sprijinit cu majoritate foarte largă continuarea acestor progres, acestor proiecte. Deci, fondurile din programul de cercetare Euratom trebuie să continue să fie folosite și pentru programele de fuziune. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru observații. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră din partea grupului PPE. Raportarea este doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să felicit pe doamna raportor pentru excelentul său raport. E vorba de un program esențial pentru Europa care face parte din prioritățile grupului meu politic. Energia nucleară, um, despre care discutam mult în această dimineață, ne permite să ne atingem obiectivele de emisii de dioxid de carbon în Europa și deci este un element important al strategiei europene de decarbonizare pe termen lung. Și propunerea Comisiei Europene de altfel amintește acest lucru. Energia nucleară este una cu un nivel ridicat de inovare. Am spus asta deja în raportul privind proiectul ITER. Se creează aici locuri de muncă foarte calificate, se consolidează leadership-ul tehnologic al Uniunii Europene, uh, după cum um, vedem și în cazul proiectului ITER, și e clar că uh, Trebuie să capitalizăm avansul pe care îl avem în acest domeniu. E important și să finanțăm cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu pentru că sunt consecințe importante în domeniul sănătății, în protecția pacienților uh, um, de uh, um, aceste uh, de, de uh, radiere, precum și a personalului medical. Deci sunt lucruri importante legate de protecția uh, utilizatorilor și programul este unul important. Avem nevoie de un buget important pentru Euratom cu posibilități de transfer între diferitele priorități strategice, sprijin ideea doamnei raportoare de a uh, propune o, mai mult buget pentru fiziune nucleară, pentru uh, siguranță și pentru protecția utilizatorilor, dar nu trebuie să uităm uh, și fuzionarea cercetării și dezvoltării legate de fuziune. Deci trebuie să găsim echilibrul cel mai bun, lăsând totuși o anumită flexibilitate în punerea aplic- aplicare a programului. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Vă mulțumesc. Domnul Kohlicek, din partea grupului GUE, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegei noastre raportoare, Cumpula Natri și colegei François Grostet pentru sprijinul lor mm, față de acest program. Cred că n-am menționat un singur lucru și anume popularizarea mm, formării în aceste domenii în învățământul superior, pentru că problema este că lipsesc specialiștii formați în acest domeniu pentru că au loc tot felul de campanii împotriva energiei nucleare și de aceea oamenii nu mai sunt atrași de aceste sectoare. Um, nu, însă nu putem să angajăm în acest domeniu oameni care nu sunt formați în mod specific um, cei care lucrează în acest sector uh, trebuie să fie foarte bine calificați și să urmeze anumite, să, să, să treacă de anumite examene înainte de a se uh, apropia de echipamentele nucleare. Apoi, în legătură cu echipamentele specifice pentru manipularea acestor materiale, vorbim despre iodul radioactiv, uh, cu care se tratează anumite boli și așa mai departe. Deci uh, sunt uh, de asemenea mm, elemente relevante. Un al treilea subiect pe care l-am dezbătut și când am discutat despre raportul colegului Corun Vașev este cercetarea privind modalitatea de a trata materialele radioactive în momentul dezafectării instalațiilor nucleare de orice fel, precum și transformarea materialelor radioactive, cum ar fi cobaltul folosit în domeniul medical sau materialele din reactoare. Cred că ar fi bine să completăm aceste posibilități în viitor, pentru că putem fi lideri mondiali în acest domeniu Uh, și cred că prin Orizont Europa trebuie să se încurajeze și cercetarea în acest domeniu. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Tamburano. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord cu raportarea că trebuie să cerem o implicare mai mare a Parlamentului în activitățile privind programul de cercetare și formare Euratom. Suntem de acord și cu solicitatea ca programul să se alinieze cu prioritățile politice ale Uniunii, însă nu suntem de acord în legătură cu, anumite, cu finanțarea anumite doar domenii de cercetare și formare. Nu considerăm că cercetarea și formarea în domeniul energiei nucleare în Uniunea Europeană trebuie să finanțeze metode, instrumente și competențe care ar duce și indirect, indirect uh, la prelungirea duratei de viață unor centrale făcute acum 40 de ani și deci sunt foarte periculoase. Avem 138 de reactori nucleari, reactoare nucleare în Uniunea Europeană, majoritatea învechite și este o adevărată uh, spada lui Damocles uh, deasupra capului nostru și al generațiilor următoare. Un elefant în, aici la noi acasă și costurile de dezafectare sunt extrem de mari, însă trebuie uh, Uh, să nu amânăm rezolvarea acestei probleme atât de importante. Având în vedere partul nuclear, nuclear european, e nevoie de mai multe uh, Uh, resurse pentru dezafectarea centralelor care se află la sfârșitul perioadelor de viață. Iar în medicina nucleară și prevenția sanitară trebuie să existe planuri în caz de dezastre nucleare sau um, în gestionarea deșeurilor uh, nucleare uh, pe care încă le produc multe state europene și le produce în continuare timp de 10 de ani. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Le Chevalier de la Enel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne raportoare. Ne reafirmăm sprijinul la adresa diferitelor obiective ale Euratom și la adresa programului cincinal pentru activitățile sale. Regretăm că din nou uh, scade semnificativ bugetul anual pentru lucruri atât de importante pentru siguranța și aprovizionarea noastră în domeniul energiei, precum și în domeniul sănătății și în domeniul mediului cu 1,67 de miliarde pe 5 ani. Programul nu mai prevade doar 3,44 de milioane pe an. Erau peste 400 uh, milioane de ani în trecut. Deci, mm, observăm că Comisia nu are uh, ca obiectiv dezvoltarea cunoștințelor noastre în domeniul fuziunii și fiziunii. Ehm, chiar dacă anumite state nu au reactoare nucleare pentru producția de energie, ele ar trebui să sprijine acest uh, program. Suntem relativ mulțumiți de propunerile făcute de doamna Cumpula Natri și sunt de acord și cred că energia nucleară trebuie considerată ca o energie care poate să contribuie la decarbonizarea și producția de energie și consider că trebuie să se continue cercetarea în domeniul fisiunii, care trebuie să facă parte integrantă din program. Avem aceleași obiective și în ceea ce privește viitorul fuziunii. Însă avem un bemol în legătură cu poziția raportoarei, în legătură cu consultarea Parlamentului în fiecare etapă a programului, care riscă să complice funcționarea unui program istoric. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentantul uh, Direcției Generale pentru Cercetare la Comisia Europeană, domnul Patrick Child. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, raportoarei și tuturor deputaților care au contribuit la această dezbatere, în principiu foarte pozitivă în legătură cu propunerea noastră. Comisia a pornit de la consensul apărut în Uniunea Europeană după dezastrul de la Fukushima. Să ne concentrăm cercetarea și inovarea în cadrul programului Euroatom pe siguranță uh, și protecție de radiații, precum și pe cercetarea în domeniul fuziunii. Ne bucurăm de contribuțiile Parlamentului European la discuțiile pe care le-am avut în legătură cu programul Euroatom de când există și suntem încurajați de majoritatea foarte mare care a votat în favoarea extinderii programului actual pentru perioada 2019-2020. Trebuie să recunoaștem că în tratatul Euratom există anumite constrângeri instituționale în legătură cu implicarea formală a Parlamentului European, dar mă bucur foarte mult că există inițiativa de a pregăti un aviz în legătură cu acest text și vom uh, colabora cu dumneavoastră în legătură cu diferitele puncte propunerea făcută se bazează pe succesul programului actual de cercetare și formare din cadrul Euratom și sunt vreo două elemente, câteva elemente noi care merită menționate, mai ales după dezbaterea la care am uh, asistat. Într-adevăr, dorim să existe mai multe mai multă coerență și o prezentare simplificată obiectivelor pentru a asigura o articulare foarte bună între activitățile de cercetare finanțate indirect privind fuziunea și acțiunile celor de la Centrul Comun de Cercetare. Propunerile de amendamente din care ar duce la reorganizarea bugetelor ne-ar crea probleme, pentru că noi încercăm să găsim echilibrul în propunerea noastră între diferitele componente și considerăm că aceasta este combinația cea mai funcțională, dar deci am mai dorit să mai discutăm despre aceste modificări ale bugetului. În rest, alte puncte din dezbatere merg în direcția propunerii comisiei. Este important să pregătim noua generație de cercetători în domeniul energiei nucleare în Uniunea Europeană pentru a ne păstra un uh, nivel major de activitate și um, poziția de lider în acest domeniu. Și includerea cercetătorilor în domeniul energiei nucleare în acțiunile Maris rodovska curie este binevenită. Doamna raportoare a subliniat coerența necesară între programul Euraz, Euratom și Orizont Europa și domnul Vandenberg, care s-a adresat comisiei în, ultimele, în ultima vreme, a comentat de asemenea acest aspect. Am introdus în propunerile noastre pentru prima dată un temei juridic explicit pentru mai multe sinergii între cele două programe, uh, care cred că sunt un pas în direcția cea bună, respectând în același timp uh, faptul că se, cele două se bazeze, au, au baze juridice diferite um, și în propunerea noastră am reluat și unele dintre ideile privind mai multă cercetare aplicată, privind uh, radiațiile, dincolo de sectorul strict medical și extinzând acestea Um, la sectorul uh, industrial, uh, cel al mediului sau cel al securității. Deci prima dezbatere pentru mine a fost foarte utilă ca să înțeleg care sunt principalele chestiuni care îi preocupă pe eurodeputați și vom continua în continuare cu plăcere discuția cu Parlamentul. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, doamnă Natri, vă dau cuvântul pentru încheierea dezbaterii. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați intrat în aceste detalii. Ne vom întâlni și cu raportorii din umbră și mă bucur că Colegii au menționat aici că obiectivele sunt acum mai clare și în ceea ce privește activitățile de cercetare care susțin dezvoltarea și uh, problemele de dezafectare. Vreau să vă reamintesc că ar trebui să includem uh, dezafectarea pe umerii sectorului respectiv, pentru că ea nu poate fi plătită cu bani publici. Uh. Bineînțeles, pentru dezafectare e nevoie și de cunoștințe specifice în domeniul siguranței și alte cunoștințe legate de felul în care se utilizează aceste terenuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru amendamente este joia, săptămâna aceasta, deci nu aveți prea mult timp la dispoziție, deci 11 octombrie și ne întâlnim la 14.30 fix. Vă mulțumesc, dragi colegi! Și ne revedem după masă.